Domnule Domnul președinte. Ședința este deschisă. Chers collègues, hier en fin de journée, la Tunisie a été une nouvelle fois endeuillée par un attentat. Dragi colegi, uh, ieri a fost uh, lovită Tunisia uh, de către un atentat terorist în capitală și 14 membri ai gărzii prezidențiale au fost victime.